förordning som... Um, raționament. Trebuie să ne putem controla, cum spuneam. De asemenea, este vorba despre cotele și efectivele de pește. Avem nevoie de aparate selective uh, în materie de pescuit și sunt convins că putem să facem progres în, progrese în acest domeniu, pentru că este o chestiune deosebit de importantă. Și iată, în ceea ce privește agricultura europeană și silvicultura europeană, va trebui să avem o contribuție mai importantă. Aș menționa aici în mod special energiile regenerabile. Trebuie să folosim ceea ce nu am folosit până acum, la fel ca și în uh, ceea ce poate să se repercuteze în producție, într-o mai bună producție de uh, alimente, de pildă biogazul poate să fie mai mult uh, până acum uh, se folosește într-o cantitate foarte limitată în Europa. Deci va trebui să facem unele progrese și în acest punct de vedere. Va trebui să registrăm progrese notabile față de ceea ce s-a făcut până acum și să renunțăm la autarhie, de pildă să nu mai fim dependenți de carburanții fosili în uh, Șvedia, Suedia. Suedia este o țară rece care este și puternic industrializată și avem deja resurse de uh, energie regenerabilă într-o măsură importantă și am reușit în țara noastră să utilizăm această uh, energie din uh, deșeurile care rezultă din silvicultură. Așadar, iată ce uh, resurse putem să mai utilizăm pentru ca să nu cădem în cealaltă extremă a consumatorului. Ce se poate întâmpla, de pildă, dacă nu luăm măsurile necesare? Se poate ajunge la, să zicem, un incendiu de pădure. Se poate ajunge în diverse alte catastrofe într-un stat membru al Uniunii Europene. Și atunci, ce e de făcut? Este important să putem colabora, tocmai pentru a preveni asemenea catastrofe. Avem nevoie de mecanisme care să fie funcționale în sensul utilizării resurselor și anume acolo unde este mai multe nevoie de ele. Începând eh, din eh, iulie există două planuri de combatere a incendiilor la nivelul Uniunii Europene. Ele sunt eh, finanțate din fonduri europene. În felul acesta vor putea fi ajutate ajutați, ajutate acele state membre care uh, trebuie să fie, care vor fi confruntate cu asemenea catastrofe. Aș mai adăuga aici faptul că avem și un fel de... În ultimul an am efectuat un control de sănătate, astfel încât am putut să uh, utilizăm fonduri de subvenționare din cadrul primului pilon. Iată, aceasta este o nouă uh, provocare. În uh, anumite state membre avem acum, iată, mai mulți bani la dispoziție pentru a putea face față diverselor aspecte negative legate de uh, combaterea catastrofelor naturale, uh, și alte lucruri asemănătoare. Aici avem ceva uh, îmbunătățiri înregistrate. În legătură cu Marea Baltică, într-adevăr, aici avem o prioritate. Este o chestiune care, de fapt, se repercutează asupra situației întreaga Uniunii Europene, însă, în primul rând, uh, are repercusiuni asupra statelor riverane Mării Baltice. Uh, mediul urban, așadar uh, orașele, dar și uh, agricultura uh, s-au bucurat de unele succese în, pe baza utilizării acelui plan de acțiune. Avem și o directivă cu privire la nitrați care a fost uh, adoptată tocmai pentru ca agricultura să nu se repercuteze negativ asupra calității solului. De asemenea, avem și zone uh, radioactive unde nu trebuie să se facă uh, construcții, sunt zone unde apa urmează să fie protejat este vorba și despre influența pe care o exercită transportul și planificările urbane. Domnule președinte, acestea ar fi răspunsurile mele la întrebările care v-au fost uh, puse. Dacă mai avem și alte lor de cuvânt, vă rog. Mulțumesc, domnule ministru. Aș uh, vrea să sintetizez uh, o întrebare. Agricultura și apa. Și uh, ce viitor au acestea? Și după aceea, insecticide și pesticide. Și acestea constituie un punct tematic. Toți cei care se ocupă de problematica legată de apă și mm, aspectele limitrofe vorba de Atlantic sau de spațiul uh, mediteranian. Deci, uh, gândiți-vă la relația dintre pesticide, insecticide și uh, agricultură în țările din sudul Europei, în țările din nord. Toate acestea duc, chiar și sub aspect sanitar la o grad mare de incertitudine. Sunt multe produse care există pe piața neagră. Ele provin din China și nu putem să le lăsăm în spațiul mediteranean fără niciun fel de protecție când ne vom ocupa și de aceste asemenea aspecte. Poate că ar trebui să recunoaștem că există două zone, și anume Marea Mediterană și Atlanticul, și că trebuie să avem și o, un comportament adecvat. Oamenii de știință au recunoscut aceste două spații. Vreau să vă întreb dacă și dumneavoastră v-ați făcut uh, gânduri în această privință. Un alt aspect. Am uh, avea nevoie de un, uh, abordare care să țină cont de criterii pe care le-am adoptat cu mulți ani în urmă și care ar trebui să fie actualizate? Doamna Daciana Sârbun. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, în contextul uh, preocupării pe care ați și afirmat pentru alimentația sănătoasă, Aș vrea să aduc în discuție subiectul agriculturii ecologice și să vă întreb uh, dacă vă veți îndrepta atenția acest, asupra acestui domeniu și, de asemenea, uh, câți bani se vor aloca pentru sprijinirea lui. Vă mulțumesc! Ja, und schließlich noch Karl Schlüter. Și în încheiere, domnul Karl Schlüter, dacă mai dorește cineva? Poate va mai fi timp pentru o întrebare, două, în afară de domnul Schlitter? Da. V-am notat, spune domnul președinte. Carl Schlitter. om... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să insist asupra nano-inscripționării. În raportul meu, Parlamentul uh, și-a exprimat uh, acordul în această privință și apoi uh, mai există și un raport privind noile alimente Um, Consiliul a dezbătut și el aceste novel foods, aceste noi uh, alimente, respectiv uh, nanoinscripționarea. Ce se întâmplă? Consiliul și-a schimbat între timp poziția sau care este de fapt poziția actuală a uh, Consiliului? Și apoi în ce privește organismele modificate genetic care sunt introduse prin um, furaje în circuitul zootehnic. Uh, vor fi uh, inscripționate produsele de origine animală de la animalele care au consumat uh, furaje modificate genetic? Vreau să știu ce a finalizat până acum Comisia și cum va proceda Consiliul vis-a-vis de această propunere. Apoi, în legătură cu transportele, transporturile de animale, ați avut deja discuții în Consiliu pe marginea acestei teme? Mulțumesc și acum doamna Françoise Grostet. Mulțumesc foarte mult, stimate domnule ministru. Vreau să revin la o problemă, și anume la masiful alpin din Franța. Acolo există practici de creștere a animalelor care respectă mediul înconjurător și biodiversitatea. Din păcate, crescătorii de animale de acolo se confruntă cu o problemă uh, Uh, și anume prezența lupilor din ce în ce mai numeroasă. Deci care ar fi compatibilitatea transhumanței uh, sezoniere? Sigur, nu avem aici o discuție despre protecția speciilor, nici nu are rost, dar mă gândeam că s-ar putea propune măsuri care să ajute puțin uh, crescătorii de animale. Pentru că ei cred că nu se recunoaște importanța creșterii animalelor pe munte pentru biodiversitate. Ar trebui să găsim un echilibru corect între protecția unei specii, lupul, în cazul acesta, și aceste activități de creștere extensive, care respectă mediul înconjurător și biodiversitatea. Și ca să închei, aș dori să fac aluzie la o altă problemă foarte gravă, și anume scăderea prețului la lapte pentru crescători. Știu că actualmente în Franța foarte mulți agricultori se găsesc într-o situație foarte gravă pentru că nu își pot uh, acoperi investițiile făcute pentru a respecta și mai mult mediul înconjurător, a face o creștere animalelor extensivă și să nu mai vorbim de faptul că nici nu pot obține un profit din această activitate. Deci cred că avem nevoie de o, de o modalitate de a-i proteja pe aceștia. Pentru că astfel protejăm creșterea animalelor, îi protejăm pe ei ca categorie și răspundem la așteptările consumatorilor. Și astfel vom reuși și să diminuăm emisiile de cardon, de carbon pentru că nu are rost să importăm produse de pe alte continente la noi. Aș vrea să știu dacă președinția suedeză are intenția de a propune măsuri cu adevărat concrete pentru a rezolva această problemă, care este urgentă, și uh, dacă pregătiți o reformă a politicii agricole comune. Merci beaucoup, Corinne Lepage. Merci. Deux questions. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări care uh, continuă ceea ce deja s-a spus. Mă refer la nanotehnologie. Nu cred că este normal ca astăzi un mare număr de produse alimentare să conțină nanotehnologie. Nu doar etichetarea, ci și inventarierea existenței lor. Ar trebui să ne preocupe. Consumatorii ar trebui să știe că există nanoparticule în aceste alimente regulamentul pe care îl avem nu se aplică la nanoparticule. Așa că intenționați să lansați un proces de reflexie cu privire la existența nanoparticulelor în domeniul alimentar, pentru că domeniul alimentar și cel al cosmeticilor sunt uh, de prim interes pentru consumatori. Și apoi o a doua întrebare, care reia ceea ce a spus și doamna Crostet, În timpul mandatului dumneavoastră, ce fel de agricultor aveți în vedere în Europa? Veți încuraja concentrarea agricolă, așa cum se face acum? Pentru că mie mi se pare că este clar că încurajăm folosirea pesticidelor și fitosanitarilor și a creșterii intensive, cu toate consecințele ce urmează. Știm că rămân terenuri care nu mai sunt cultivate și că, într-adevăr, apare riscul de incendii. Toate acestea sunt legate între ele. Deci vreau să știu dacă președinția va lansa un proces de reflexie în acest sens. Merci. Und der Sonic Bogustov. Și acum colegul Sonic Bogustov. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să întreb pe domnul ministru dacă în uh, activitatea sa de până acum, în cursul președinției suedeze, a abordat deja uh, a abordat și protecția naturii în cadrul proiectului Natura 2000. Uh, în circumscripția mea electorală există foarte multe uh, situații în care se intră în conflict cu această uh, agenda Natura 2000. Cum pot fi ajutați uh, agricultorii să suporte cheltuielile și consecințele acestui uh, program? Mulțumesc. Merci, Monsieur Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Văd că care s-au pus sunt destul de similare. Uh, 4% din uh, cantitatea de soia importată în Europa este modificată genetic. 80%. 80%. Știu că aceste proteine există și deci etichetarea este esențială pentru avertizarea consumatorilor. Este vorba nu doar de organismele modificate genetic, ci și de ouă. Deci etichetarea ar trebui în mod obligatoriu să prevede această mențiune. Uh, animalele au fost uh, hrănite cu soia modificată genetic și 80% din soia este așa. Apoi, la ora actuală, în toate țările se favorizează cultura bio. Mi se spune că pentru uh, sănătatea copiilor este bine să le dăm produse bio. Dar, de fapt, e biopetrol, adică produse bio care vin din Argentina, Chile și alte, și care au uh, călătorit uh, mulți kilometri pentru a ajunge în farfuria copiilor noștri. Deci, cred că ar fi uh, bine ca în agricultură să încurajăm agriculturii, agricultorii să facă o agricultură bio aici, acasă. Astfel se reduce cantitatea de pesticide, de petrol și așa mai departe. Și astfel rezolvăm și problema uh, taxei carbon pe produsele importate. Deci mie mi se pare indispensabil să încurajăm acest tip de agricultură și să punem o taxă pe carbon, pe produsele importate. Mulțumesc foarte mult! Trecem la ultima rundă de răspunsuri. Da, mulțumesc, domnule președinte. În ce privește politica în domeniul apelor și directiva apelor, eh, dar și în legătură cu pesticide și insecticide, insecticidele, putem spune că Europa în aceste sectoare este o Europa regionalizată. Deci uh, avem condiții diferite în diferite părți ale Europei și de aceea și utilizarea pesticidelor și insecticidelor trebuie să fie uh, abordată în mod diferit. În ce privește inscripționarea, Ehm, am mai amintit-o și în prima eh, rundă de, eh, de întrebări, ehm, aș, aș completa acum. Ehm, pentru informarea consumatorilor acestor alimente, încă nu s-a găsit un acord politic la nivelul Consiliului. Ni se promite din partea Consiliului că nu va mai trece prea mult timp până când se va ajunge la o poziție comună. Eu văd lucrurile în felul următor. Consumatorul ar trebui să recunoască pe etichetare, pe inscripționare, să recunoască uh, imediat uh, informația de care consideră că are nevoie și uh, consumatorul nu are voie să fie indus în eroare. Asta este cel mai important lucru. De asemenea, îmi doresc să, ca lucrurile să nu devină prea uh, dificile, să nu uh, împovrăm uh, peste măsură uh, producătorii acestor alimente, pentru că ne-am propus, nu așa, să reducem povara, povara administrativă de pe umerii eh, producătorilor cu 25%. De aceea nu cred că eh, o nouă reglementare fără un scrutin prealabil eh, suficient este binevenită. Există deja unele prevederi pentru anumite alimente. Există alimente, de exemplu, cu privire la carnea de vită. Există de asemenea reglementări privind uh, legumele și uh, fructele proaspete. Acestea sunt deja în vigoare. Așadar, cel mai important lucru este ca uh, consumatorul să nu fie indus în, ero- în eroare. Acesta este punctul de vedere esențial. Apoi, trebuie să avem în vedere și faptul că unele produse sunt, au origini multiple uh, sau origini complexe, să spun așa. Uh, deci există foarte, foarte multe uh, opinii care nu sunt ușor de coordonat și de adus pe, pe același numitor. Nu va fi ușor să se ajungă la un acord politic în această chestiune. Apoi, în ce privește agricultura ecologică, agricultura bio, agricultura eh, durabilă, aici eh, au fost eh, puse mai multe întrebări pe aceeași temă. După starea de sănătate, verificarea stării de sănătate, după acel health check, s-a amânat anumi, alocarea anumitor sume după ce s-a făcut acest health check în noiembrie 2008 Acum, statele membre au posibilitatea să folosească mai multe mijloace financiare din al, cel de-al doilea pilon. Și aici se, în, se numără și producția ecologică de alimente. Adică ea cade sub incidența acestui al doilea pilon. De asemenea, eh, aceste mijloace financiare pot fi folosite și pentru dezvoltarea generală a mediului rural. Bun. Eh, cam atât despre asta. Apoi despre nanoparticule și eh, nano-inscripționarea, respectiv nanoetichetarea alimentelor. Vreau să spun că nu de puține ori este foarte dificil să evaluăm dacă un un aliment nou mai este aliment, dacă nu cumva este mai degrabă un medicament și ar trebui să se supună uh, uh, legislației uh, din domeniul farmaceutic. Deci, iar, iar nu se poate ca un singur stat membru să decide de unul singur dacă uh, un aliment este un aliment sau este mai degrabă un medicament, deci substanța despre care vorbim este o substanță cu efect farmaceutic. Uh, dacă totuși se consideră la nivel național că un, o substanță nu este uh, încadrată ca aliment, ci mai degrabă ca medicament, ca agent farmaceutic activ, atunci uh, sigur că autoritatea de reglementare competentă pe plan național poate dispune autorizare sau neautorizarea punerii pe piață. În încheiere, vreau să spun că mă bucur că Consiliul și uh, Parlamentul au ajuns la un acord privind uh, definițiile cel puțin. Ce este un nanomaterial? Este foarte bine că știm despre ce vorbim. Acest, uh, aceste definiții agreate acum ne vor permite elaborarea unor directive și unor e, instrumente suplimentare. În ce privește furajele, aici, din păcate, nu avem competențe. Competențele sunt întru totul la comisie. În ce privește transportul de animale, eh, această temă eh, mi-ar fi plăcut să o abordez foarte mult eh, pe durata mandatului președinției noastre. Eu sper că pe durata mandatului nostru Comisia ne va supune atenție o propunere și dacă vom avea acea propunere, uh, voi face tot ce îmi stă în puțință pentru a accelera uh, dezbaterea pe această temă. Pentru că uh, și transportul animalelor ține de sănătatea animalelor și sănătatea animalelor pentru noi este o prioritate. Apoi, în cea de-a treia săptămână din iunie, Consiliul European a, s-a adresat Comisiei cu rugămintea de a analiza încă o dată situația actuală de pe piața produselor lactate. Raportul Comisiei a fost elaborat la solicitarea uh, Consiliului și a fost prezentat pe 22 iulie. Știu că există mari presiuni asupra uh, pieței produselor lactate uh, în Europa. De aceea am amânat reuniunea care ar urma să se dedice acestei teme pe, și anume pe data de 7 septembrie, lunea viitoare. Aceasta este prima dată, la prima ocazie uh, cu care, uh, în care vom examina uh, raportul Comisiei, raport care conține și posibile uh, abordări care ar putea să ducă în direcția unei normalizări. Dar astăzi, ce scuze, nu pot să vă dau relații mai concrete pe această temă. Apoi, în ce privește costurile, multe Uh, lucruri pot fi uh, uh, puse în legătură cu costurile prevăzute de statele membre. Um, deocamdată însă vă mulțumesc, domnule președinte, pentru posibilitatea pe care mi-ați oferit-o de a răspunde aici la câteva întrebări. Sper că vom putea colabora în continuare pe o bază de încredere reciprocă și că vor mai fi astfel de runde pe durata mandatului președinției suedeze. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Ați răspuns la multe întrebări din uh, atât de multe domenii. Uh, chestiunea care uh, ne interesează cel mai mult este aceea privitoare la alimente, la siguranța produselor alimentare, astfel încât să asigurăm acea sănătate necesară pentru populație. De aceea, noi uh, vom încerca să facem acea legătură necesară între silvicultură, agricultură, pe de o parte, și uh, protecția mediului înconjurător. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și sperăm să avem o bună cooperare cu dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată. Mai avem, să spunem, 3 până la 4 minute la dispoziție, așadar o foarte scurtă pauză. La și jumătate vom continua cu restul uh, de pe ordinea de zi. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort mit unserer Arbeit und es ist mir eine besondere Dragi colegi, vom continua. Mă bucur foarte mult că o putem saluta pe doamna uh, Suzana Iacob, directoarea uh, Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Uh, Bine ați venit în comisia noastră. Avem uh, câteva teme pe care am dorit, pe marginea cărora am dorit să discutăm cu dumneavoastră. Ne interesează foarte mult uh, ceea ce ne veți expune în legătură cu agenția, uh, centrul pe care îl, îl conduceți, uh, da, mai ales și în legătură cu gripa aceasta, noul virus gripal care ne preocupă totuși pe toți. Îmi permite să vă dau așadar cuvântul Vă rugăm să ne informați cu ceea ce credeți de cuvință. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte și stimați membrii ai comisiei. Mulțumesc și uh, celor din conducerea centrului. Este o adevărată onoare pentru mine să particip la o reuniune a comisiei dumneavoastră, ceea ce demonstrează că dumneavoastră sunteți interesați de activitatea centrului și a problemelor cu care lucrăm noi cred că colaborarea noastră cu comisia dumneavoastră este de mare importanță. Am avut dialoguri constructive în trecut și uh, sunt uh, convinsă că acest lucru a facilitat munca centrului nostru și ne-a ajutat să obținem o evaluare externă pozitivă în 2008, care a reflectat faptul că centrul nostru este util părților interesate. Stimate doamne și stimați domn, sper ca ziua de astăzi se marcheze un nou pas pentru o colaborare de succes și de aproape între comitet și între comisia noastră și noi. Să fiți uh, asigurați că noi vă stăm la dispoziție și sunt uh, bucuroasă să vin aici ori de câte ori mă invitați. De asemenea, sunt uh, gata să întâmpin în orice moment orice delegație a comisiei dumneavoastră la centrul nostru. O să, vă o să continui să vă țin la curent cu privire la evoluțiile importante și la tot uh, activitatea centrului nostru. Dacă doriți, uh, domnule președinte, să numiți uh, un punct de contact, un punct focal de contact, așa cum ați făcut, cum s-a făcut și în mandatul trecut, noi ne-am bucura și vom ține punctul de contact la curent cu tot ce facem. Nu vreau să vă menționez documentele pe care le elaborăm noi, nu vreau să vă aglomerez, pot să vi le trimit dacă doriți. Putem să trimitem aceste documente punctului de contact și uh, el sau ea să le distribuie mai departe. Știu că pandemia gripei este de mare uh, actualitate și vă preocupă cu toții, așa că, domnule președinte, dacă îmi permiteți, am să spun câteva cuvinte despre pandemie. Însă, înainte, ar fi bine să mă prezint pe mine, agenția mea și programul nostru. Aș dori să mi alocați cam 20 de minute pentru prezentarea mea. Da. Așadar, mă numesc Susana Iacob, sunt din uh, Ungaria și am fost numită director al Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor în 2005, când a devenit centrul operațional. Înainte de această dată am fost secretar de stat în Ministerul Sănătății în Ungaria. Uh, m-am ocupat de uh, sănătate publică și înainte de asta am lucrat pentru OMS timp de 11 ani și am, am deținut mai multe funcții. Centrul nostru are sediul la Stockholm și misiunea sa este de a întări mecanismele de apărare ale Europei împotriva bolilor infecțioase. Deci suntem o instituție cu caracter tehnic și științific. Suntem un centru de excelență, suntem supuși evaluărilor și uh, oferim date și consiliere științifică managerilor de risc. Lucrăm în parteneriat strâns cu Comisia Europeană, cu Institutele de Sănătate Publică, cu Comisia, cu Parlamentul European și, desigur, cu Organizația Mondială a Sănătății. În uh, ultimii patru ani și jumătate, centrul nostru a crescut de la un singur angajat, eu, la un personal de 250 de angajați și un buget de uh, 50 de milioane de euro astăzi, știind că am început cu un buget de 5 milioane. Comisia dumneavoastră ne-a sprijinit întotdeauna cererea bugetară și uh, sper ca și în anii care urmează să ne sprijiniți. Uh, să știți, uh, domnilor și domnilor, că în perioada financiară 2007-2013, anul 2010 va fi ultimul an în care vom avea creștere uh, bugetară în acest mandat. Asta înseamnă că în 2010 vom avea un buget de 60 de milioane de euro și un personal de 350 de angajați. Aici am inclus toate categoriile. În acești ultimi patru ani și jumătate am devenit complet operațional în toate arile noastre de responsabilitate și am înființat toate serviciile și am derulat toate activitățile prevăzute în regulamentul nostru de înființare. Anul trecut am avut prima evaluare care a stabilit în concluzii că noi suntem o prezență uh, clară pe scena internațională și că avem o contribuție semnificativă la lupta împotriva bolilor infecțioase în Uniunea Europeană. Deci, care ar fi rolul centrului nostru? Ei, în termeni simpli, rolul este să furnizăm uh, probe, să dăm consiliere, să organizăm traininguri și să oferim sprijin practic instituțiilor Uniunii Europene și statelor membre, să oferim uh, Um, cum ziceam, formări și sprijin instituțiilor și membre, statelor membre în lupta împotriva bolilor infecțioase. Când am spus că oferim probe sau dovezi, um, mă refer la studii și rapoarte care analizează tendințele diferitelor boli infecțioase și cauzele lor. Acestea sunt folosite și de instituțiile Uniunii și de statele membre. Oferim consiliere științifică cu privire la controlul și prevenirea bolilor. Facem foarte multe evaluări de risc, mai ales în cazul alertelor. Oferim, cum spuneam, sesiuni de formare, de training. Ajutăm statele membre să își pregătească planuri și am evaluat planurile lor, mai ales în context de pandemie, cum ne aflăm acum. De asemenea, le asistăm, le ajutăm în um, investigațiile în care se uh, declanșează uh, epidemii. O altă activitate importantă este uh, cea desfășurată de centrul nostru de operațiuni de urgență, finanțat de Parlament, pentru care suntem recunoscători. La acest centru de operațiuni scanăm sursele de informație de peste tot din lume, șapte zile pe săptămână, pe tot parcursul anului. Căutăm uh, să detectăm semnale ce indică posibile amenințări la adresa sănătății noastre. Am făcut acest lucru și uh, cu virusul gripei Centrul nostru are suficient personal pentru a transmite mai departe semnalele peste tot în lume. Am avut 40 uh, de angajați care au lucrat la acest centru și au analizat informațiile și le-au împărtășit mai departe. Aș dori să, să subliniez faptul că gripa nu este uh, singura boală pe care noi o avem în vizor, avem 50 de boli cu care ne luptăm și nu uh, pandemia nu este singura boală cu care se confruntă Europa și lumea. Spuneam că ne confruntăm cu vreo 50 de boli diferite, avem câte un program științific pentru fiecare, inclusiv um, vaccinuri și um, am inclus aici și infecțiile asociate asistenței medicale și problema um, bolilor care sunt foarte rezistente la tratament. Prioritățile noastre pentru acest an includ următoarele. Îmbunătățirea calității și comparabilității datelor obținute la nivelul Uniunii Europene și consolidarea sistemelor de colectare a datelor. Apoi, uh, dorim să rezolvăm problema rezistenței crescute a multor microbi la antibiotice, să analizăm impactul schimbărilor climatice asupra răspândirii bolilor infecțioase în Europa. Dorim să oferim consiliere științifică de înaltă calitate pentru toate bolile pe care le avem noi în portofoliu și, bineînțeles, să sprijinim reacția Uniunii Europene la pandemia de gripă. Iată ce am făcut uh, în toți acești ani suntem pregătiți să răspundem la pandemie pentru că ne pregătim de mult timp cu planuri de urgență. Sunt uh, bucuroasă să răspund la orice întrebări pe care le aveți despre activitatea internă a centrului. Să închei aici cu generalitățile și să trec la pandemie, la situația pandemiei în Uniunea Europeană și în lume. După cum știți, acest nou virus este prezent în toate statele membre ale Uniunii Europene și uh, transmisia se face la nivel local, în mod frecvent. Acest lucru este um, cu atât mai des întâlnit în lunile de uh, toamnă. Dacă citiți uh, rapoartele care ajung uh, zilnic, um, o să vedeți că avem peste 4.000 uh, de cazuri confirmate în Uniunea Europeană și peste 100 de morți deja. Dar um, nu se mai testează cazurile suspecte, așa că datele pe care le avem la momentul actual nu sunt fiabile. Este foarte dificil să știm care sunt numerele exacte țările cu cel mai mare număr de cazuri pur și simplu au renunțat să mai numere. Acest lucru s-a întâmplat și în uh, Statele Unite. Prin urmare, centrul nostru, ca și centrul din SUA, nu va mai uh, emite astfel de rapoarte cu numărul de cazuri. Dacă uh, aveți întrebări în acest sens, sunt bucuroasă să vă răspund. Acum că am spus uh, acestea, multe din țările europene au uh, trecut de la, uh, de la, um, la o nouă strategie, aceea de atenuare, de limitare a efectelor pandemiei. V-am dat deja cifrele. Ar trebui să spun că până acum s-au înregistrat 104 cazuri mortale în Uniunea Europeană, dar acest număr este doar o parte din numărul de morți. Ar trebui să facem niște studii mai uh, profunde pentru a vedea efectiv care sunt proporțiile de cazuri mortale. Sunt de acord cu doamna Chan, uh, directorul general al OMS este o pandemie și nu una care, uh, care nu e periculoasă din contra. Cum ne va afecta această pandemie în toamnă? Scenariul cel mai probabil este ca uh, să se întâmple și la noi cum s-a întâmplat în emisfera de sud, în Australia, Argentina și Chile. La ei a fost iarnă, pe când la noi a fost vară. Deci ne așteptăm ca această situație să se producă și aici. În uh, timpul toamnei și uh, iernii care vin, virusul acesta va deveni unul dintre virusurile dominante în sezonul de gripă. Și probabil că se va declanșa la momente diferite în diferite țări. Și ne așteptăm să existe momente culminante diferite în aceste țări. Numărul de persoane infectate până acum în Europa este mic, probabil sub, 100, sub 1% din populația Uniunii Europene. Dar în toamnă și iarnă ne așteptăm ca până la 30% din populație să fie afectată. Trebuie să subliniez că acesta, această cifră nu este o predicție, ci este scenariul cel mai negativ, dar un scenariu rezonabil. Este un scenariu pentru care noi ne pregătim în caz că virusul și uh, alcătuirea sa genetică rămân așa cum sunt acum. Adică un scenariu în cazul în care virusul nu devine și mai virulent sau și mai transmisibil. Dar avem și vești bune. Prima dintre ele este următoarea. Această boală este una blândă, adică nu este mai gravă decât o gripă obișnuită decât uh, dacă oamenii uh, devin foarte agitați și nu mai vin la serviciu, nu credem că o să ne confruntăm cu un nivel ridicat de absenteism la locul de muncă. Și deci uh, nu serviciile esențiale nu vor fi tulburate în activitatea lor. Deci credem că o să putem să depășim această fază fără prea mult tulburări. Vestea proastă este că această pandemie va pune mare presiune pe serviciile de sănătate, mai ales pe cele de asistență primară, dar și pe spitale. Numărul de pacienți care o să vrea să meargă la doctor va crește mult și doar o mică proporție din cei infectați vor deveni foarte bolnavi. Însă mulți pacienți vor vor ajunge la spital, vor avea nevoie de îngrijire spitalicească și deci se va pune o presiune foarte mare pe serviciile de îngrijire intensivă. Subliniez uh, presiune foarte mare pe uh, serviciile de îngrijire intensivă și mai ales pe serviciile de ventilare în interiorul unităților. Ca și la uh, virusurile pandemice anterioare, cei care se vor uh, uh, îmbolnăvi nu vor fi cei care în mod obișnuit sunt afectați de gripă. De aceea, noul virus este mai periculos. Cele mai vulnerabile categorii sunt copiii foarte mici, femeile însărcinate și cei care suferă de uh, afecțiuni cronice. La gripa de sezon știți că de obicei uh, populația uh, mai în vârstă este afectată, cei peste 65 de ani, însă aici lucrurile stau altfel. Care sunt modalitățile de acțiune în acest caz? Iată o altă bună veste, o altă veste bună pe care vreau să uh, vă dau. Suntem pregătiți pentru această pandemie, ne-am pregătit împreună cu autoritățile naționale, Comisia, ne-am pregătit ani de zile. Aș putea spune chiar că Uniunea Europeană este continentul sau regiunea din lume cea mai bine pregătită, dacă e să analizăm situația globală. Uneori am fost criticați pentru că am investit prea mult în programele de pregătire uh, contra pandemiilor, însă iată acum vedem rezultatele și ne bucurăm că fiecare stat membru are un astfel de plan, un plan care are continuitate. Și deja am trecut prin mai multe exerciții de simulare uh, de criză. Am revizuit fiecare plan național de pregătire și am făcut uh, recomandări. Și acest lucru din 2005 ceea ce, desigur, a permis Uniunii Europene să se pregătească serios. În plus, în Uniunea Europeană există un uh, sistem foarte bun de partajare și coordonare, partajarea informațiilor și coordonare. Ce trebuie să facem acum? Să citim aceste planuri, să le analizăm în lumina noii situații a virusului și să vedem dacă trebuie adaptate N-am să vă enumăr toate măsurile pe care trebuie să le luăm pentru a reduce efectele pandemiei, pentru că puteți găsi toate informațiile pe website-ul nostru. De fiecare dată când facem o actualizare, vă informăm și pe dumneavoastră cu privire la raportul sau activitatea noastră. E foarte important ca um, orice politică de sănătate publică să fie durabilă însă. Aș vrea să subliniez câteva priorități care ar trebui să intre în atenția factorilor decizionali. Mai întâi, vrem să ne asigurăm că sistemele sanitare au uh, capacitatea necesară pentru a face față numărului de pacienți care au nevoie de îngrijire intensivă. Dacă există două ventilatoare într-o unitate, întotdeauna le spunem să dubleze numărul să aibă 4, iar dacă au 20, să dubleze la 40. Apoi, măsurile de igienă obișnuită, igienă simplă, spălarea mâinilor și încurajarea oamenilor să stea acasă dacă sunt bolnavi, au un impact în încetinirea răspândirii virusului. Important de știut pentru publicul general. Trebuie să spunem acest lucru de foarte multe ori. Și apoi, Desigur, cândva în această toamnă sau iarnă, vaccinul împotriva virusului va fi disponibil. Va fi o, un instrument foarte bun de protecție și prevenire. Desigur, vor exista multe provocări referitoare la aceste vaccine în Europa. Vaccinurile contra gripei sunt sigure, dar atunci când sunt folosite, mai ales la grupurile cu risc, apar uh, și efecte secundare. Am lucrat împreună cu uh, OMS pentru a monitoriza aceste efecte secundare pentru a vedea dacă ele sunt reale. Să nu fim luați pe nepregătite. Ei, care sunt uh, lucrurile care mai rămân de lămurit și care este cel mai rău scenariu? În primul rând avem trei îngrijorări. Ne, ne temem de o rezistență a virusului pentru că știm că deja există stocuri de vaccinuri. În al doilea rând, care va fi um, combinația care, cu care ne vom confrunta, combinație de virus al gripei A și gripă de sezon. Și a treia îngrijorare este dacă virusul acesta va rămâne la fel de moderat ca acum, adică dacă tulpina nu, va, nu se va modifica. Dacă ne uităm la pandemiile cu care ne-am mai confruntat, vedem că ele au venit în mai multe valuri, și că, de obicei, al doilea și al treilea val sunt mai patogene și mai periculoase. Ne pregătim să ne confruntăm cu un prim val aici, aici în toamnă. Ce este sigur este că tulpina pare destul de stabilă și acest lucru este de natură să ne liniștească. Până acum nu am constatat nicio modificare în alcătuirea genetică și nu am văzut uh, niciun fel de combinație cu alte tipuri de virus. Deci, doamnelor și domnilor, ce ne rămâne de făcut este să finalizăm eforturile de pregătire și să fim solidari. Cei săraci și cei mai puțini și cei bogați trebuie să fie solidari aceasta va fi cu siguranță o problemă care va reapărea în toamnă. Este vorba mai ales de Uniunea Europeană, dar și de uh, restul lumii. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, m-am bucurat să iau cuvântul și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Jakob, für diese sehr interessante... Mulțumesc foarte mult, doamnă Iacob, pentru aceste informații foarte interesante pe care le-ați prezentat. Iată că în următoarele săptămâni și în următoarele luni um, se va discuta despre aceste aspecte. Îmi dați voi să o prezint pe Minerva Maiuri, care este reprezentanta uh, Parlamentului nostru în bordul de management și, de asemenea, pe Jacques Sereș, care este vicepreședinte în uh, bordul de management. Îl salutăm și pe el. Dacă doriți și dacă nu sunt prea multe lor de cuvânt, uh, putem, puteți desigur să luați atitudine uh, mai târziu în legătură cu ceea ce vă interesează. Doamnă Iacob. Iată un pachet uh, de informații care, sigur, determină multe întrebări. Peter Liza este unul dintre cei care s-au anunțat la cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamne Iacob, pentru informațiile foarte interesante pe care ni le-ați transmis. Sigur, înainte de a intra în întrebări și răspunsuri, aș dori să pronunț aici uh, uh, felicitările mele de rigoare uh, în legătură cu înființarea acestui Centru European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Iată că trăim în zilele noastre multe momente de panică Multă lume reacționează într-un fel sau altul față de uh, pericolele care n-ar trebui să fie ignorate legate de sănătatea populației, mai ales în statele în care există sisteme de îngrijire a sănătății foarte bine puse la punct, dezvoltate, așadar există însă și unele cazuri dramatice și cifre foarte ridicate, de pildă în Brazilia, unde există sute de uh, persoane care au decedat în primele 48 uh, de ore, persoane așadar care s-au infectat cu acest virus și care nu au putut fi tratate în mod corespunzător și au decedat. Sunt de acord uh, cu părerea uh, vicepreședintelui, domnului Montgomery, care a spus că trebuie să fim totuși realiști atunci când apreciem situația de fapt. Avem, uh, am plătit sume importante există o participare a asigurărilor uh, sociale de sănătate în ceea ce privește plata vaccinului împotriva acestui virus. Există diverse grupe de risc care trebuie să fie uh, uh, vaccinate și, cum spuneam, trebuie să avem o atitudine realistă. Doamnă Iacob, ar trebui să ne uităm și la situația specială în care se află copiii ați promis, de fapt, că la nivel național uh, se vor înregistra unele progrese, dar există totuși deosebiri de la un stat la altul. Sigur că nu aveți în competența dumneavoastră uh, domeniul medicamentelor. Avem, să zicem, în momentul de față medicamente antivirale. din uh, experiență proprie știu că foarte mulți uh, părinți nu pot să asigure un tratament uh, corespunzător pentru copiilor lor. Întrebarea mea către dumneavoastră, din ce moment o persoană, adult sau copil, poate fi considerată ca fiind suspectă de a, avea, de a se fi infectat cu acest virus. Trebuie să aibă, să spunem, 30 de grade temperatură, trebuie să fie uh, izolat uh, de ceilalți și așa mai departe, cum tratăm așadar un adult, cum îi tratăm pe copii în momentul în care îi bănuim că s-au infectat. Dar nu putem să izolăm pe toți cei suspecți de a se fi infectat. Și apoi, în legătură cu vaccinul propriu-zis, trebuie să fim atenți ca nu cumva să facem recomandări greșite. În Germania s-a întâmplat așa, uh, ministrul sănătății și-a exprimat o părere proprie, personală așadar, și uh, a fost considerată după aceea o recomandare oficială. Așadar, s-a recomandat uh, ceea ce trebuie să recomandăm, de pildă, în legătură cu vaccinarea persoanelor în septembrie, în, uh, la toamnă sau la primăvară. Trebuie să fim foarte atenți în acest domeniu, de aceea vă și întreb care este atitudinea dumneavoastră. Și acum, în legătură cu schimbările climatice, ce vreți să faceți în cadrul centrului dumneavoastră? Sau poate sunteți doar într-o fază preliminară uh, în activitatea dumneavoastră și în relaționarea activității dumneavoastră cu uh, acest domeniu. Mulțumesc, Peter Liză. Următorul vorbitor. Mulțumesc. Aș uh, vrea să-i transmit un cuvânt de bun sosit colegului meu Frank, fostul meu colaborator de la Helsinki. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne-ați prezentat astăzi aici. Aș avea câteva întrebări. Unele lucruri m-au cam uh, uimit, uh, m-au lăsat fără replică, să spun așa. Atunci când uh, este vorba de infectarea cu acest virus, cum putem să recunoaștem într-o fază foarte, foarte timpurie această infectare? Dar nu este prima uh, uh, poală de aceste dimensiuni cu care suntem confruntați. Gândiți-vă, în primele momente suntem pur și simplu șocați. În cadrul uh, centrului dumneavoastră și și în statele membre, uh, putem să suspectăm că există o asemenea pandemie și atunci putem să luăm o măsură simplă. Aceea este legată de igiena personală a fiecăruia. De ce trebuie, de pildă, ca dacă 20 de persoane apasă același buton, să spunem, de la un ascensor sau pun mâna pe aceeași clanță la ușă, deci de ce în asemenea situații Trebuie să existe mijloace de dezinfectare, de pildă în gări și în alte uh, puncte care uh, sunt accesate de un număr foarte mare de persoane. Mai există și alte posibilități. Domnul Lize s-a referit și el la asta. Uh, care sunt simptomele sau ce se cunoaște a fi drept simptom pentru această boală, astfel încât să poți fi considerat că faci parte din grupul celor suspectați, uh, de pildă 38 grade la un copil, da, poate să fie sau nu poate să fie un simptom. Deci, pe baza acestei, acestei temperaturi, nu poți să uh, fii sigur că uh, persoana respectivă este sau nu infectată. Deci aceasta ar fi o chestiune care mă interesează. Este vorba de o precauție pe care trebuie să o manifestăm, dar nu o înțeleg așa cum ați prezentat-o dumneavoastră aici. Deci, în orice caz, să nu cumva să contribuim la crearea de panică în rândurile populației. Iar apoi, în, în an de an uh, așteptăm uh, îmbolnăviri de gripă, gripă porcină, de pildă, și virusul acesta H1N1 sunt așadar două grupuri diferite și mă gândesc că ar fi necesare categorii diferite de recomandări pentru populație. Deci, pe de o parte, ar trebui să ne vaccinăm. Unii spun că ar trebui să ne vaccinăm uh, pentru contracararea îmbolnăvirii cu gripa, vira, uh, gripa porcină, alții sunt de părere că nu este necesar un asemenea vaccin. Și atunci, nu știu care este punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce privește această îmbolnăvire sau, din potrivă, când e vorba despre gripa, uh, gripa aceea sezonală. Și aș vrea să știu care este relația dintre cele două grupuri de îmbolnăviri și, uh, doamnă Iacob, știți foarte bine că în statele membre nu funcționează peste tot această, uh, acest comportament de prevenire a îmbolnăvirilor și există anumite competențe și la nivelul Uniunii Europene, uh, întrebarea mea ar fi ce puteți face dumneavoastră de la nivelul centrului dumneavoastră. Mulțumesc. Următorul uh, vorbitor. Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă, pentru că ați venit astăzi aici în rândul nostru. Am o primă întrebare referitoare la metoda de lucru a centrului dumneavoastră. Cum vă alegeți experții? Care este statutul lor? Care sunt modalitățile de lucru pe care le aveți și dacă societatea civilă participă sau este chemată să participe într-un fel sau altul la activitatea dumneavoastră? E important să știm acest lucru pentru comitologie și pentru a afla cum sunt luate deciziile de factorii politici. A doua întrebare se referă în special la gripă și la vaccin. Am înțeles că suntem prinși cumva într-un clește Dacă este să ne bazăm pe vaccin, trebuie să-l facem la timp, dar pe de altă parte este greu să cunoaștem care sunt efectele directe și mai ales cele secundare ale vaccinului. Cum am putea să rezolvăm această dificultate care nu mi se pare neglijabilă? Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt încântată că doamna Iacob este aici pentru că am într-adevăr multe întrebări. Ne-ați vorbit despre pandemie și cifrele pe care ni le-ați spus, 46 de mii de cazuri uh, de infecție, dintre care 104 morți. Nu mi se pare atât de mult. Pentru că dacă ne gândim în termen proporțional, Așa este. În ce privește vaccinul, care sunt beneficiile și care sunt riscurile? Care ar fi beneficiul vaccinării? Pentru că, deocamdată, după cum a spus și dumneavoastră înșivă, pandemia este una moderată. Știm că virusul nu este foarte virulent, însă este contagios. Care ar fi riscurile? Eu m-am ocupat foarte îndeaproape de vaccinul împotriva hepatitei B mă gândesc la legea Cușner din Franța, care uh, impune o informare liberă și clară a pacienților. La momentul de față nu avem o astfel de informare pentru că nu cunoaștem adjuvanții care se pun în vaccin. De exemplu, adjuvanții din aluminiu au foarte multe efecte asupra pacienților. Dacă se folosesc adjuvanți din mercur, știm deja de mulți ani că acesta are efecte toxice. Cei cu formaldehidă riscă să provoacă alergii. Și uh, întrebarea mea este, uh, repet, sunt încântată că vă aflați aici, dar aveți suficiente informații pentru a putea spune că efectele secundare sunt minime față de beneficiul sau câștigul adus de vaccinare. În plus, avem de 2 milioane de culturi foarte diferite uh, în funcție de laboratorul de care vorbim. Avem uh, deja oameni care sunt alergici la albușul de ou și mai avem și uh, culturi pe bază de celule animale. Mă gândesc la uh, cazul Franței. Am uh, comandat foarte multe um, milioane de doze, deci vom face o vaccinare masivă. Pentru prima dată vom face o vaccinare în masă în Europa și probabil și în Europa. Întrebarea care se pune este, avem suficiente informații în ce privește populațiile critice? Eu am uh, documentele oficiale ale Ministerului care ne spun pentru toți cei din uh, sfera medicală, vaccinarea este obligatorie. Credeți că o infirmieră care este însărcinată sau o doctoriță care este însărcinată, credeți că este sigur pentru ea să se vaccineze? Care ar fi repercusiunile? Deci aveți uh, suficiente cunoștințe pentru a spune că vaccinul nu va avea consecințe asupra fătului. Gândiți-vă la aluminium și la mercur. Sigur, trebuie să ne mișcăm foarte repede, așa ni se spune, dar ia stați puțin. La ora actuală avem o grămadă de oameni care s-au îmbolnăvit de uh, gripă și n-au murit. Deci, iată, e o bună întrebare pe bună dreptate. Apoi, cine va fi responsabil? Imediat ne gândim la Europa. Agenția Europeană a Medicamentului va emite autorizația de punere pe piață. Până acum, uh, poate că aici uh, sunt mai tehnică, până acum uh, fiecare stat membru trebuia să emite această autorizație. Știm că acest lucru era costisitor pentru laboratoarele farmaceutice și au cerut să fie imune, adică să nu mai aibă responsabilitate uh, când vine vorba despre efectele produse de vaccin. În Franța am spus că avem 94 de milioane de doze comandate, pe care va trebui să le folosim. Ei, cine va fi responsabil pentru efectele secundare? Și ultimul lucru, eu sunt biolog uh, de profesie. În 76, uh, în SUA, cineva a murit de, uh, de gripa H1 era în timpul președinției domnului Ford. S-a făcut o vaccinare în masă și după trei ani s-a oprit vaccinarea din cauza efectelor secundare. Ei, foarte sincer, eu îmi pun întrebarea. Oare nu ne grăbim prea tare cu vaccinarea aceasta în masă? Ok, diese Frage Da, este o întrebare care se ridică de foarte multe ori. Vom pune, bineînțeles, și vom primi și răspunsuri. Acum, Mariana Iadacudakis. Mrs. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc mai întâi, doamne Iacob, pentru informarea ei cuprinzătoare și interesantă. Eu aș dori să abordăm uh, tema gripei sezonale. În ciuda obiectivului OMS de a atinge uh, o penetrare de 75% a campaniilor de vaccinare pentru gripa, vac- uh, gripa sezonală, majoritatea statelor nu uh, pot atinge acest obiectiv. Se dorește ca acoperirea cu vaccinuri să depășească, de fapt, acest prag. Din păcate, obiectivele nu, odată enunțate nu au dus și la o mai bună cooperare pentru atingerea lor. Și de aceea vă întreb, de ce dorește să se implice mai activ în ce privește această campanie de vaccinare, așa cum s-a făcut și la H1N1? Putem să ne bazăm pe evidențele și informațiile primite din regiuni și din uh, statele care deja au astfel de forme de cooperare? Mulțumesc! Și dacă îmi permiteți, uh, domnule Iacob, și eu am câteva întrebări. Spuneați că toate statele membre au planuri naționale de prevenire, de intervenție în caz de epidemie. Uh, au toate, există un standard pentru aceste planuri, un standard convenit sau, uh, sau aceste planuri uh, poate diferă foarte mult și nu, nu știm de fapt ce se află în, conținut în aceste planuri. Deci care este gradul de standardizare a acestor planuri de intervenție? Apoi, uh, mă interesează câte companii uh, produc astfel de vaccinuri. Eu aud uh, tot timpul nume că, era, că e vorba de două companii. Uh, poate că sunt, uh, am auzit de două numai pentru că am auzit opinii doar din Germania. Dar mă interesează câte companii produc astfel de vaccinuri, pentru că am putea vorbi de vaccinarea a 150 de milioane de cetățeni în Uniunea Europeană cu un rapel, asta face 300 de milioane de doze. Uh, deci cât de rapid este, posibilă, uh, uh, este posibil să producem astfel de cantitate? Uh, vom avea disponibile aceste doze încă din primul val sau doar din cel de -al, începând cu cel de-al doilea și al treilea val al epidemiei? Poate ar fi bine să oferim posibilitatea să răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc domnule președinte și onorați membri ai Parlamentului, pentru aceste întrebări foarte interesante. Pe scurt, aș vrea să răspund la ele. Înainte de aceasta, aș vrea să spun că, într-adevăr, în uh, componența uh, anterioară comisiei, John Bowis a jucat un rol extraordinar de important uh, în ceea ce privește crearea și consolidarea agenției noastre, vreau să mulțumesc și eu pentru această contribuție valoroasă. Uh, când uh, vă spuneam că um, uh, îmi doresc să avem o persoană care să fie numită de comisia dumneavoastră pentru a păstra legătura cu noi, mă gândeam în tocmai la o persoană care este suficient de abilă și consecventă pentru a fi o interfață valoroasă pentru noi. În ce privește panica care s-a făcut în jurul gripei, să știți că de data asta uh, nu am simțit uh, o atmosferă de panică, așa cum am simțit-o în cazul gripei aviare din 2005, când uh, gripa aviară se apropia de frontierele Uniunii Europene, toată lumea s-a panicat pentru că pentru că atunci se considera că un virus cu răspândire pandemică acum intră și în Europa. Dar iată că această panică a declanșat uh, multe dezbateri, nu numai în cercuri științifice, dar și în domeniul politicilor publice și de atunci uh, chestiunea este, tema este pe ordinea noastră de zi. Deci nu cred că acum vor, putem vorbi de o panică atât de răspândită ca atunci. Este însă adevărat că ar trebui să uh, comunicăm mai mult cu uh, publicul larg despre chestiunile acestea. Uh, în ce privește măsurile de igienă uh, personală, am putea să oferim niște semnale, niște semnale foarte clare. De exemplu, dacă cineva este bolnav, să nu intre în comunitate, să rămână acasă, să nu meargă la serviciu și așa mai departe. Uh, toate aceste informații ne sunt disponibile deja și trebuie ca împreună cu Comisia și cu statele membre să colaborăm pentru a disemina informațiile. Există și o rețea a comisiei la care noi participăm și care poate recurge la anumiți factori de comunicare în domeniul sănătății, dar cred că ar trebui să ne implicăm și mai activ în diseminarea informației. Rolul ECDC ar putea fi să ofere um, informări uh, tehnice și științifice uh, actualizate, mereu actualizate, um, iar Comisia Statele Membre să preia aceste informații și să le disemineze, să le comunice uh, opiniei publice. Deci, rolul nostru ar fi un rol de sprijin în acest proces. Uh, multă lume uh, uh, a adus în discuție problema campaniei de vaccinare și înțeleg de ce. Înainte de toate, trebuie să distingem între gripa sezonală și noua tulpină H1N1. Noi recomandăm vaccinarea împotriva gripei sezonale. Iar în momentul în care vaccinul uh, va fi disponibil uh, și vaccinul va fi disponibil începând cu zilele, săptămânile uh, următoare, deci încă de la jumătatea lui septembrie, ar trebui ca începând cu această dată să se demareze programele de vaccinare pentru gripa sezonală, Uh, și aici, uh, cu precădere, ar trebui să se înceapă cu grupurile uh, de, populaționale de risc. Am spus că aici este vorba de alte grupuri de risc decât cele în cazul gripei cu tulpina 9 H1N1. Aici este vorba de populația de peste 55 de ani în primul rând. Sunt de acord cu dumneavoastră că omsul are o o țintă foarte clară uh, de 75%, eu cream că e chiar 85% privind uh, vaccinarea populației. Uh, dar pot să vă spun că am efectuat în studiu un sondaj în statele membre pentru a vedea care e situația în teren și am constatat că doar două state membre care îndeplinau obiectivul OMS și alte trei care se apropiau de acest obiectiv. <laughs> În plus, trebuie să vă spun că doar 10 state membre au fost în măsură să ne comunice date concrete privind campaniile de vaccinare împotriva gripei. De aceea ne bucurăm că eh, am eh, putut eh, recepta această comunicare a Comisiei. Documentul este valoros, ne bucurăm că a fost elaborat și că putem să, că am putut și de data asta să ne aducem contribuția la redactarea acestuia. În ce privește H1N1, vaccinul H1N1, H1N1 nu este încă uh, disponibil, el, el va, fi administrat, uh, va fi administrat doar adulților uh, sănătoși. Vaccinul este încă în fază de studiu clinic. Uh, studiile clinici uh, ce vor fi încheiate la sfârșitul lui septembrie, începutul lui octombrie. Atunci la acel moment, o comisie specială a ECDC, constituită cu acest prilej, va evalua rezultatele studiului clinic și va lua o decizie în favoarea sau împotriva autorizării uh, acestui vaccin. Sigur că atunci vom avea în vedere și toate efectele uh, secundare care uh, vor fi apărut în studiile clinice până la acel moment. Deci uh, putem vorbi de o posibilă autorizare a vaccinului la sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie, noiembrie dar încă o dată repet, această, uh, această chestiune privește doar adulții sănătoși. Pentru grupurile de mare risc, uh, copii, femeile însărcinate și pacienții cu boli cronice, pentru acestea, vaccinul și studiile clinice vor fi demarate doar mai târziu. Deci pentru copii și femei însărcinate încă nu s-au desfășurat studii clinice și studiile clinice pentru grupurile de risc crescut pot fi demarate doar după ce EMEA, EMEA va fi autorizat Uh, vaccinul. Există și uh, există câteva mari uh, companii producătoare de vaccin, dar există și unele institute și locații de producție mai mici la nivelul statelor membre care produc pentru populația indigenă aceste doze de vaccin. Chiar dacă Eh, după autorizarea vaccinului, a începe eh, abia eh, producția de masă. Trebuie să fim ca întotdeauna pregătiți să facem față unor efecte secundare, dar ehm, putem spune, în baza experienței de acumulate până acum, că vaccinurile antigripale au fost întotdeauna foarte sigure și ECDC întotdeauna a monitorat cum va, monitorizat cum va face și acum aceste efecte. Uh, suntem pregătiți să demarăm un sistem de monitorizare încă de săptămâna viitoare pentru a uh, supraveghea toate efectele secundare ce ar putea apărea în legătură cu această vaccinare. Cred că cu aceasta am răspuns uh, la întrebările cu privire la vaccinare. Apoi, domnule Lize, m-ați întrebat, uh, uh, mi-ați adresat o întrebare în legătură cu strategia de izolare a pacienților în Germania. Uh, ceea ce îmi spuneți dumneavoastră mă arată că Germania încă încearcă să limiteze răspândirea virusului prin izolarea noilor cazuri apărute. Toate statele europene au, s-au aflat în această stare de, în această fază de încercare a limitării răspândirii, dar de la această fază trebuie să trecem la uh, o fază de reducere a uh, efectelor uh, uh, acestei uh, epidemii. Da? Deci dorim să reducem impactul acum, nu să reducem răspândirea. Există diferite strategii pentru asta, dar izolarea nu se numără printre ele. Deci ce îmi spune dumneavoastră îmi sugerează că Germania se află încă în faza de uh, încercare Eh, a limitării răspândirii virusului. Explicarea, explicația ar putea fi că se încearcă eh, limitarea răspândirii virusului și a bolii atâta vreme cât vaccinul nu este disponibil. Pentru că din momentul disponibilității vaccinului eh, s-ar putea trece la o vaccinare masivă și astfel la reducerea impactului bolii. Și apoi alte chestiuni. Sunt uh, uh într totul de acord cu doamna Dagmar roth în legătură cu măsurile de igienă și comunicarea uh, cu populația pe această temă. Uh, îmi pare rău că în uh, Europa nu găsim disponibile uh, uh produse de genul cremelor antiseptice sau produselor pur și simplu pentru dezinfecția mâinilor. Uh, când călătoresc în Asia, peste tot există măști disponibile, dar există și uh, dezinfectante pentru mâini și alte uh, substanțe. Sigur că cred că și la noi ar trebui făcut așa ceva și Comisia cu siguranță că va putea face niște pași, chiar dacă va lua niște timp și va costa bani, dar este absolut logic că, mm, că boala se răspunde cel mai repede prin uh, mâine nespălate, prin faptul că după ce am pus pe mână pe clanța unei uși, uh, mă șterg la ochi și așa mai departe. Um, în ce privește măștile, nu suntem împotriva lor, dar nu am găsit nicio dovadă a eficienței lor în prevenirea bolii. Unele state recomandă în anumite eh, condiții portarea unor măști, dar eh, nu există niciun indiciu care ar recomanda sau ar justifica utilizarea în masă a acestor eh, măști. Totuși, nu putem fi împotrivă, susținem orice demers pe care cineva dorește să-l întreprindă în această direcție. Doamna Rothberend uh, m-a întrebat și în legătură cu gripa sezonală, uh, m-a întrebat ce recomandare aș face în uh, legătură cu această gripă. Recomandarea mea este în momentul în care vaccinul este disponibil, mergeți și vă vaccinați. Și mai târziu, când va apărea în magazine, în farmacii și vaccinul H1N1, atunci recomandarea noastră este să se înceapă vaccinarea la grupurile de risc. Uh, sigur că dumneavoastră puteți uh, de la stat membru la stat membru să adoptați și alte strategii. Recomandarea noastră este să se înceapă cu grupurile de risc, cel puțin. Sigur că strategiile naționale de vaccinare sunt strategii naționale și nu, uh, Uniunea Europeană nu are competențe aici. Deci statele membre vor fi cele care vor decide să vaccineze doar grupurile de risc sau întreaga populație. Cele care își uh, vor permite să cumpere vaccin, doze pentru întreaga populație, o vor face cu siguranță. Ideea este că deocamdată nu știm cum va evolua această, uh, acest virus. S-ar putea ca în al doilea sau în al treilea val să apară o tulpină mult mai virulentă. Uh, moment, motivul pentru care H1N1 nu afectează populația Uh, îmbătrânită este că persoanele în vârstă au o oarecare imunitate dobândită probabil un, cândva în anii 50 când o tulpină asemănătoare a fost în circulație. Deci dacă se vaccinează uh, întreaga populație se poate uh, crea și o imunitate a acelei populație față de un virus care în componența sa are structura H1N1. În ce privește metodele de lucru, ați ridicat o astfel de întrebare și ați mai întrebat cum ne selectăm experții. Întotdeauna încercăm să urmărim acea abordare transparentă a Uniunii Europene și atunci când ne selectăm personalul și când ne selectăm experții. Punem anunțuri pe website și uh, solicităm uh, candidaților să ne trimită uh, candidaturi. Ei pot fi membri ai uh, comitetelor științifice, noi avem un uh, comitet uh, științific ad hoc, sau îi recrutăm fie ca experți obișnuiți. În orice caz, întotdeauna suntem foarte transparenți. În ce privește procesul de uh, consultanță, întotdeauna trecem prin uh, procesul reglementat de Uniunea Europeană. Dacă avem un grup de lucru, și trebuie să chemăm unul sau doi experți, întotdeauna uh, problema experților este administrată de managerul nostru. Deci, uh, pentru motive de transparență, nu facem noi acest lucru, ci uh, bordul de conducere. Experții vin și lucrează la noi timp de câteva zile sau câteva săptămâni în funcție de ceea ce trebuie să facă. Ați mai întrebat despre rolul societății civile. Încercăm să o implicăm, mai ales uh, acum în uh, problemele ce țin de uh, noul virus. Dar uh, am uh, solicitat contribuția societății civile și în alte uh, situații, cazurile de tuberculoză. În ce privește efectele secundare ale vaccinului, mesajul meu este că testele clinice sunt în desfășurare, vor fi revizuite de Agenția Europeană a Medicamentului atunci când se va face autorizarea și dacă, se fa- dacă vor apărea efecte secundare, agenția le va monitoriza. M-am referit deja la gripa de sezon. Uh, revenind la întrebările dumneavoastră, domnule președinte, da, fiecare stat are un plan de reacție. Nu sunt la aceeași calitate, însă avem standarde minime. Împreună cu Comisia am pregătit câteva linii directoare și statele membre le-au respectat în întocmirea planurilor. Apoi noi am făcut evaluarea planurilor, am pus la punct un chestionar împreună cu colegii noștri de la Comisie și de la OMS. Am evaluat toate țările pe baza aceluiași chestionar și aceleași metodologii. Deci, cred că reușim să realizăm o convergență a acestor planuri. Și, în plus, din 2005, uh, toate țările au înregistrat un progres uh, destul de mare. Încă nu s-a ajuns la egalitate, dar cred că planurile sunt uh, foarte adecvate pentru lupta împotriva pandemiei. În paralel, Ehm, țările și-au dezvoltat și acel plan de continuitate, ceea ce e foarte bine. Ce ne mai rămâne de făcut acum și este chiar primul lucru pe care îl avem în agenda, este să revizuim împreună cu statele membre planurile lor naționale, având în vedere ehm, noua ehm, evoluție a acestui virus despre care tot vorbim. Cred că am răspuns la toate întrebările din prima rundă, domnule președinte. Dankeschön für die erste Runde. Dann gehen wir in die zweite Runde und äh, Costet hat sich gemeldet. Merci. Merci. Alors, euh... Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă, în primul rând, pentru că ați venit aici printre noi. Este foarte interesant să vă ascultăm vorbind despre problemele acestea de actualitate. Foarte rapid am să revin asupra ceva ce ați spus. Comisia Europeană trebuie să înainteze o comunicare cu privire la pandemie și necesitatea vaccinului sezonal despre care ați și vorbit. Din câte știm noi, statele membre s-au orientat mai degrabă pe riscul de pandemie, deci gripa H1N1 uh, și nu s-au mai preocupat atât de mult de problema gripei de sezon. Sigur, întotdeauna există riscul de polemică, pentru că unii vor spune că statele membre fac prea mult, riscul încă nu ne bate la ușă și apoi alții vor spune că se face prea puțin. Vedem că maladia face deja victime, avem cazuri de deces și uh, toată lumea dorește să fie vaccinat, nu se poate face. Ce este periculos aici este că necesitatea de vaccinare va pune în discuție problema acoperirii acestei vaccinări în masă. Să ne gândim pur și simplu la ce ar trebui să facem pentru a îmbunătăți gradul de acoperire a uh, vaccinării împotriva gripei de sezon. Sigur, o să spuneți uh, uh, dumneavoastră sprijiniți laboratoarele aici. Nu. Vreau doar să mă asigur că această asociere între uh, virusul gripei A și virusul gripei de sezon să nu ducă la complicații și mai grave. Deci, uh, care ar fi argumentele științifice ca să nu este o politică în acest sens? O polimică. Și ca să termin cu uh, problema gripei, ați mai menționat și despre, ați menționat și tuberculoza. Iată o boală pe care am crezut-o dispărută în Europa, care astăzi revine. Aș vrea să știu care sunt propunerile pe care le înaintați pentru a lupta din nou împotriva acestei boli. Merci, Victor Iopoli. Grazie, Presidente. Grazie eh, alla signora Iacob. Domnul Prodi, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc și doamnă Iaca pentru prezența dumneavoastră aici, pentru că tocmai acum, iată, ne bucurăm că avem o agenție specializată care poate reacționa corespunzător atunci când derupe panica. Sunt foarte mândru că dispunem de o instituție care servește uh, Uh, și deservește întreaga Uniune Europeană atât de eficace. Acum, întrebarea mea propriu-zisă. Nu sunt expert în domeniu, dar am citit uh, și eu în legătură cu aceste boli că anume s-ar fi făcut uh, propunerea pe baza unor modele matematice ca vaccinarea să fie limitată. Respectiv s-a spus că numărul de doze uh, ar putea fi uh, minimizat dacă uh, vaccinul s-ar administra în primul rând vectorilor de răspândire a bolii, nu neapărat grupurilor de risc. Vreau să întreb, este adevărată această teză? Și în al doilea rând, Uh, acest virus, din câte știu eu, se răspândește pe calea aeriană. Iar regulile de igienă uh, personală, generală, sunt într-adevăr foarte adevărate și foarte corecte. Dar poate că ar fi mai indicat să recomandăm mai degrabă o aerisire uh, corespunzătoare, adecvată a locuințelor, dar și a birourilor, ca măsură de prevenție. Nu-i așa? Poate că ar fi bine să um, uh, realizăm o formulare uh, a vaccinului care să permită administrarea lui pe cale aeriană, pe cale respiratorie. Poate ar fi mai eficientă atunci decât uh, forma injectabilă, pentru că ar respecta calea de răspândire a virusului. Aș vrea să știu care este opinia noastră uh, din punct de vedere al ECDC privind aceste propuneri. Mulțumesc foarte mult, doamne Iacob. Aș avea o întrebare foarte scurtă. Iată, o să înceapă în curând școala și aș vrea să întreb pe doamna Iacob ce propune pentru școli, pentru prevenirea acestei pandemii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru ceea ce ne-ați prezentat aici, doamnă Iacob. Iată, am primit în ultimul timp informații în legătură cu diverse state, în legătură cu diversele grupuri de risc și astăzi am auzit în comisie că există anumite grupuri de risc din care fac parte copiii și femeile însărcinate. Așadar, aceștia ar trebui în primul rând să fie vaccinați și abia mai târziu vom cunoaște care sunt efectele secundare. De aceea aș dori să vă întreb. Avem planuri naționale de acțiune începând din anul 2005. Există un sistem de, informație, de informare foarte bun între statele naționale și centrul dumneavoastră. Deci să vedem care sunt criteriile pentru a defini mai bine grupurile de risc. Puteți confirma că toate statele aplică aceleași criterii în ceea ce privește definirea grupurilor de risc și ce măsuri se aplică pentru a stabili această prior, aceste priorități. Mulțumesc foarte mult! De, also would like to thank Madam. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Sclavakakis. Mulțumesc, doamnă Iacob. Dumneavoastră spuneți că am trecut de la faza de oprire a răspândirii la faza de reducere a impactului. Ce înțelegeți dumneavoastră prin măsuri de reducere a impactului la nivel european? Ce lecții trebuie să ne însușim atunci când tratăm acest virus sau poate altele și mai virulente? În ultimii ani am constatat, uh, de exemplu, o creștere a migrației ilegale uh, spre Europa. Ați, aveți un studiu care uh, să fie analizat impactul acestei migrații ilegale asupra răzbândirii bolilor infecțioase? Vă mulțumesc. Endlich Aza Westlund. Și uh, Aza Westlund în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că mă voi delimita puțin de la colegele și colegii mei. Cred că multă uh, lume este prea uh, înfricoșată uh, și trebuie să recunosc că nu doar colegii mei sunt temători, dar și mie mi-este puțin frică de această gripă, chiar dacă am toată încrederea din doamna Iacob. Ehm, dar dumneavoastră spuneți eh, cu totul altceva decât spun, a spus eh, de curând guvernul suedez eh, populației din Suedia. Guvernul din Suedia spune, guvernul suedez spune că campania de vaccinare va începe la începutul lui octombrie, vor fi vaccinați întâi copii, bolnavi cronici și, persoane, și femeile însărcinate, deci chiar grupurile de risc. Iar că la mijlocul lunii noiembrie va urma o a doua campanie pentru vaccinarea marii mase a populației. Dar ă, înțeleg acum că poate că nici nu va exista, ă, nici va fi disponibil sau nu va fi autorizat vaccinul până atunci. Ă, cum se poate ca guvernul nostru să dețină informații atât de diferite de cele pe care ni le-ați prezentat dumneavoastră astăzi? mă liniștește fapt, și faptul că nu au fost uh, luate anumite măsuri foarte, foarte simple. Școlile au început uh, cu predarea și chiar și copilul meu este în școală acum, uh, dar nu au fost luate niciun fel de măsuri dintre cele mai simple pentru oprirea răspândirii acestei boli. Și chiar în ultima săptămână această nouă gripă s-a răspândit foarte, foarte rapid în Suedia. Deci mă întreb cine gestionează aceste informații, pentru că sunt totuși foarte diferite cele care sunt comentate de dumneavoastră și cele eh, comunicate de guvernul suedez. Deci, eh, eh, de exemplu, în legătură cu tuberculoza, Eh, mulțumesc colegii mele că a adus eh, tema în discuție. Puteți să ne spuneți mai mult despre eh, riscurile actuale în domeniul tuberculozei și, și ce ne puteți spune despre tulpinile rezistente la antibiotice? Am mai pus întrebarea eh, eh, legată de antibiotice și ministrului eh, de resort care a participat din partea Suediei azi la reuniunea noastră. Am spus că există probabil riscuri crescute din, care decurg din, de, din utilizarea antibioticelor în furajele pentru animale, utilizarea antibioticelor pentru tratarea animalelor și care astfel ajung și în alimentația noastră. Deci dacă ați putea să ne oferiți un punct de vedere, v-aș fi recunoscătoare. Wenn ich dann nachhaken darf, ehm, Weil wir werden gefragt äh, von der Öffentlichkeit, von dem ehm, da, aș întreba și eu, pentru că primim multe solicitări de informare din partea mass media, din partea cetățenilor. Dumneavoastră spuneți că noi suntem foarte bine, dacă nu cel mai bine pregătiți pentru contracararea acestei efecte. Ehm, care este însă coordonarea la nivelul celor 27 de state membre? Pentru că ehm, înțelegem că există planuri naționale Eh, de prevenție, de intervenție, dar există recomandări eh, generale eh, în domeniul prevenției? Sigur, în Germania școlile sunt sub jurisdicția landurilor, deci există cel puțin 16 temeri legale care dispun și prevăd cum anume trebuie să se spele copiii în școl, pe ce să pună mâna și pe ce nu. Apoi, ați um, folosit cuvântul solidaritate. Ce înseamnă pentru dumneavoastră solidaritate? Da? Uh, aud acum că se cere uh, dublarea capacităților ventilatoarelor pe secțiile de terapie intensivă, să se dubleze numărul de paturi din terapiile intensive. Este fezabil așa ceva? Cum, cum gestionați această chestiune? Și apoi mi s-a mai transmis întrebarea dacă, de exemplu, un land federal sau o țară spune nu am mijloacele disponibile, atunci există o, o instanță superioară care poate interveni, există un mecanism prin care această țară, acest land poate fi ajutat. Mulțumesc deocamdată, acestea sunt întrebările și așteptăm răspunsurile. Domnule președinte, dacă îmi dați voie, aș vrea să încep cu această ultimă problemă relevată a coordonării. Să știți că există o coordonare foarte bună în Uniunea Europeană între uh, Comisie, statele membre și centrul nostru. Cooperarea e facilitată de instrumentele care există deja, sistemele de avertizare timpurie și, în plus, de extensia comitetelor uh, specializate. Președințiile au fost preocupate de problema pandemiei, eh, președinția suedeză și eh, comisarul, domnul Ciprianu, și acum eh, comisarul actual, doamna Vasiliu. Au existat reuniuni formale și informale ale Consiliului pe această temă, în această jumătate de an, iată, președinția suedeză a început cu un workshop uh, pe problema pandemiei, după care în octombrie se va ține o reuniune informală. În comunicarea Comisiei referitoare la pandemie se spune uh, cum să abordăm problema vaccinurilor care, uh, care trebuie făcute. Și acolo se vorbește și despre solidaritate. Deci uh, sunt convinsă că vom uh, mai avea și alte uh, realizări în această direcție. Există țări în uh, Uniunea Europeană care nu au um, acorduri de preachiziție și pentru care probabil vaccinul nu va fi disponibil până când ajunge deja pe piață. Deci va fi foarte interesant să vedem cum va uh, reuși Uniunea Europeană să lămurească aceste probleme. aș vrea să spun că prin uh, sistemele de avertizare în fiecare zi am primit uh, uh, un apel, am organizat o teleconferință cu membrii comisiei, am discutat toate problemele tehnice și științifice și de fiecare dată când centrul nostru emite o linie directoare, o afișăm pe website pentru a da șansa statelor membre și comisii să reacționeze și să comenteze a fost foarte important pentru că uh, noi vrem ca uh, statele membre să simtă că aceste uh, sfaturi pe care noi le oferim le aparțin și lor. Deci aș spune că în Uniunea Europeană coordonarea se desfășoară foarte bine între state membre, comisie și centrul nostru, ceea ce e vital, pentru că de obicei în Uniunea Europeană există disensiuni la nivel de management agenția noastră face evaluări de risc și uh, acordăm consiliere științifică managerilor de risc. Însă managerii de risc uh, sunt, uh, țin de statele membre și sunt coordonați de comisie. Iar rolul nostru al centrului este de a oferi o contribuție științifică. Deci, iată, o colaborare tripartită, care, dacă nu ar funcționa bine, ne-am găsit într-o situație Um, destul de fragilă, dar funcționează și am văzut acest lucru în ultimii 4-5 ani. Și iată că rezultatele se văd acum în, um, în prag de pandemie. Aș uh, vrea să spun că avem date științifice cu privire la vaccine și de fiecare dată când mă întâlnesc cu ministrul delegat, um, îi uh, fac o actualizare a noilor descoperiri, a cunoștințelor pe care le obținem între timp și întotdeauna îi spunem ministrului că chiar și uh, împotriva grip, chiar și de la gripa de sezon, în fiecare iarnă, în Uniunea Europeană, mor câteva mii de oameni. un număr destul de mare. Și este deci vital ca publicul să știe că există vaccin în acest sens. De fiecare dată când am ocazia, la reuniile informale ale Consiliului, la reuniile bilaterale, mă asigur că ministrii știu care este uh, importanța vaccinului și uh, cât ne mai rămâne până când el va fi disponibil. Se tot vorbește despre advocacy. Uh, sunt convinsă că și comisia noastră ne poate ajuta cu uh, efortul nostru de advocacy. În ce privește tuberculoza? Incidența tuberculozei în Uniunea Europeană scade. Problema este însă că ni s-au alăturat noi state membre în 2004 și în unele rata tuberculozei este foarte ridicată, mai ales în statele baltice. Deși situația este stabilă, ratele nu cresc, însă totuși ne îngrijorează. Iată de ce Comisarul European ne-a cerut să punem la punct un plan de acțiune împotriva tuberculozei și am făcut acest lucru. A fost adoptat de o rezoluție a Consiliului, suntem deja în fază de punere în aplicare și încercăm să sprijinim statele membre să facă acest lucru. Colegii din Suedia uh, dați-mi voie să răspund. Una dintre prioritățile noastre se referă și la utilizarea antibioticilor, dar mai mult în ce privește uh, utilizarea lor de către oameni, nu atât de mult de către animale. În ce privește utilizarea prudentă a antibioticilor, există tot felul de concluzii ale Consiliului și uh, noi ce putem face este să mergem să vedem uh, dacă concluziile Consiliului sunt puse în aplicare. Putem merge chiar și la farmacii să verificăm. Vedem dacă respectivele medicamente se pot uh, cumpăra fără rețetă sau nu. Deci este o diferență destul de mare între țările nordice și cele din sud. În țările nordice, accesul la antibiotic este restricționat pentru că acolo um, totul se face pe rețetă și trebuie să mergi la doctor ca să obții. Chiar dacă ești supus la tot felul de investigații și teste, e greu să uh, obții antibiotice decât dacă ai într-adevăr nevoie. În țările din sud, situația stă altfel. Iată deci că avem această diferență care se reflectă și în rezistența microbilor la antibiotice. Rezistența este de 3-4 ori mai mare în uh, regiunile din sud decât în cele din nord. Deci noi încurajăm o utilizare prudentă și uh, sfătuim țările să respecte aceste directive. Și în plus am organizat acea zi a conștientizării utilizării antibioticelor, Awareness Day, și încurajăm o utilizare precaută. Am uitat să-i dau uh, uh răspunsul lui domnului Peter Lize referitor la schimbările climatice. Uh, îmi cer scuze, ce avem de gând să facem? Avem mai multe baze de date la diferite agenții ale Comisiei, tot felul de baze de date care supraveghează bazele care se transmite de la om la om, apoi avem um, bazele de date ale agenției de la Copenhaga, mai multe în orice caz, care nu sunt legate între ele. Vrem să găsim o modalitate de a le lega și de a partaja datele, pentru că altfel, astfel am obține mult mai multe informații și cunoștințe din aceste baze date comune, ceea ce ar fi în uh, beneficiul tuturor și am putea să studiem, să vedem care este impactul schimbării climatice asupra răspândirii bolilor. Ne aflăm într-o uh, fază uh, timpurie, dar asta este direcția în care vrem să mergem. Cu privire la întrebarea domnului Prodi despre inhalare, aveți dreptate, acesta este o cale de transmitere a virusului, cealaltă este prin um, mâini nespălate, lipsa de igienă. Sigur, centrul nostru poate să facă recomandări uh, și uh, aveți dreptate, în avion, când um, se circulă, sistemul de ventilare poate să transmită foarte ușor uh, foarte multe boli. La fel și acasă se poate întâmpla. Deci ar fi uh, util să facem uh, recomandări în acest sens. Am notat remarca dumneavoastră și am să o transmit mai departe. Vă mulțumesc pentru că ați făcut-o. Uh, închiderea școlilor. Aceasta este o problemă mult dezbătută. Noi nu recomandăm în mod activ să se închidă școlile, dar se poate face închiderea pasivă a școlilor. Ehm, dacă jumătate din corpul profesoral se îmbolnăvește și trebuie închisă școala, aceasta este o cu totul altă situație și se poate întâmpla. Apoi trebuie, ehm, în acel caz, se decide închiderea școlii ca o măsură proactivă. Trebuie să luăm ehm, și să cântărim avantajele față de dezavantaje. Care ar fi impactul pentru societate? Dacă închidem școala, trebuie să ținem copiii acasă, pentru că trebuie să-i supraveghem. De multe ori și părinții trebuie să rămână acasă, iar dacă părinții rămân acasă și mulți poate lucrează în serviciile de sănătate, serviciile sanitare, trebuie să reducem uh, serviciile care sunt oferite populației. Iată, deci, care e lanțul. Sigur, vom uh, lua măsuri dacă se ajunge la un vârf al uh, pandemiei, vom ține copiii acasă, însă trebuie să calculăm uh, argumentele pro și contra. Centrul CDC din Atlanta uh, uh, a adoptat o decizie împotriva închiderii școlii, școlilor. În Europa discuția este încă în desfășurare, dar nici de cum nu vom sugera de o manieră proactivă închiderea școlilor decât dacă în urma cumpănirii tuturor avantajelor și dezavantajelor rezultă un avantaj foarte clar, un avantaj net. Asta ar presupune însă uh, să existe o uh, răspândire practic totală uh, geografică a virusului. Oricum, dezbaterea este încă în, în desfășurare. Dar, revenind la coordonarea la nivelul european, pot să spun că această coordonare este foarte bună și ne bucurăm că o avem. În ce privește strategiile de limitare a răspândirii în Uniunea Europeană, cred că experiența noastră a fost una foarte eh, pozitivă. Um, statele membre au dezvoltat uh, strategii cu privire la uh, uh, durata menținerea acestei faze de limitare a răspândirii bolii și statele membre au luat foarte în serios această decizie de a trece de la faza de reducere a răspândirii bolii la reducerea impactului bolii. Deci pot să vă spun că în ce privește aceste strategii uh, au fost uh, unele deliberări extrem de serioase. Uh, sigur, acum ne concentrăm asupra următoarelor faze ale acestei pandemii pentru a putea acumula o experiență și mai bună pentru viitoarele generații. În ce privește migrația ilegală și efectele sale, pot să vă spun că această temă a fost abordată pe, mandat, pe durata mandatului președinției portugheze ECDC a fost uh, rugat să elibereze un aviz uh, pentru un document, o concluzie a Consiliului. Uh, ne-am referit la rubeolă, dar și la tuberculoză, la alte boli care ar putea fi prevenite și care au un impact major. Eh, două capitole din, eh, din eh, documentul respectiv au fost deja finalizate și sunt, dacă bine știu, deja publicate pe pagina noastră de internet. În ce privește comentarii din Suedia, studiile clinice sunt în desfășurare pentru H1N1. Dar totul depinde de momentul în care se încheie aceste studii clinice. Avem informații conform cărora la sfârșitul lui septembrie, începutul lui octombrie vor fi terminate aceste studii, după care urmează o procedură de urgență pentru autorizarea și evaluarea acestui produs. Dacă studiile clinice se încheie în timp și dacă procedura care urmează va fi încheiată rapid, dacă rezultatele studiului clinic sunt suficient de convidoare pentru autorizare, în luna octombrie vom avea primele șarje ieșind de pe porțile fabricilor. Deci ceea ce spune guvernul suedez uh, populației nu este mult diferit de calendarul pe care vi l-am prezentat eu. Sigur că nu va putea fi acoperită întreaga populație în prima fază, pentru că uh, producția necesită timp, uh, deci este nevoie de timp până când toată lumea va putea fi acoperită de, această, de acest vaccin. Dar dacă totul merge conform planului, atunci uh, până la sfârșitul lui octombrie primele șarje vor fi disponibile pe piață. Uh, nu, uh, nu pentru grupurile de risc. Din câte știu, pentru grupurile de risc, uh, studiile clinice vor începe după autorizarea produsului care va ieși în octombrie. Deci pentru femeile însărcinate, copii și boli cronice. Mulțumim, doamna Iacob, pentru aceste informații. A fost o informare, un schimb de opinie extrem de interesant. Cu siguranță că vom observa Vom mai primi eh, eh, întrebări și solicitări de informare în următoarele săptămâni pe această temă. Iată cât de important este ECDC-ul. Vom, suntem recunoscători că avem eh, doi membri în Consiliul de Administrație al ECDC, deci vom păstra legătura. Mulțumim interpreților pentru asistența lor. La ora 9, mâine, ședința coordonatorilor. La ora 10 începe reuniunea pentru